Okay. <laughs> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult tuturor. Aceasta este o ședință extraordinară, așadar adoptăm uh, din nou ordinea de zi. Sunteți de acord? Mulțumesc. Uh, două anunțuri ale președintelui. Mai întâi un nou termen pentru amendamente la proiectul de raport pentru programul Uniunii de a susține activități specifice în domeniul uh, finanțării, raportării financiare și în dom- uh, până în anul 2020. Raportor domnul Stolojan uh, Domnul Stolojan a propus amânarea termenului limită. Deci noul termen limită este 10 iunie la ora 5 și programul modificat vă va fi comunicat ca de obicei. Așteptăm încă să ajungă domnul Rasmussen, dar ne-am gândit că putem începe cu prezentarea comisarului Oliren, ca să nu pierdem timp și sper că până când ajungem la partea de întrebări uh, va fi ajuns și domnul Rasmussen și vom avea uh, în curând uh, o informare. Așadar, bun venit, domnule comisar. Este prima noastră comisie, prima noastră ședință cu Troica, sau cel puțin cu două treimi din Troica. Cum s-a văzut în uh, pachetul de două legi, în two-pack, astăzi dorim să discutăm situația din Cipru. La viitoarele ședințe cu Troica vom discuta poate de anumite țări uh, sau vom avea discuții de o natură mai generală, însă oricum intenționăm să continuăm aceste ședințe pentru a arunca mai multă lumină asupra proceselor și metodologiilor în general, ca să înțelegem mai bine cum se iau deciziile. Mă bucur să spun că întrebările pe care le-am anunțat ieri în prezența domnului uh, Tisublum și care au fost trimise tuturor Uh, celor care au participat la audieri. Au, aceste întrebări așadar au primit răspuns din partea Comisiei și a Băncii Centrale Europene și au fost transmise ieri seară târziu răspunsurile la aceste întrebări. Deci nu trebuie să mai pun din nou aceste întrebări. Există niște informații destul de interesante acolo. Încă aștept să mi se spună care este statutul documentului în ce privește publicarea uh, generală, însă membrii ce obțin ar trebui să aibă acces acum la el. Este un răspuns comun al Comisiei și al BCE-ului, deși, sigur, există unele probleme, cum ar fi asistența uh, de urgență în ce privește lichiditățile și aici Comisia este instituția responsabilă. Ei au, fiind responsabili, ei sunt cei care au uh, redactat materialul. Altminteri ar fi vorba de o reacție comună. Vă mulțumesc pentru asta și cred că răspunde la unele din întrebările noastre. Prin urmare, Okay. We, we thought you'd get here by the time I'd finished the announcements. Știam noi că o să ajungeți până când termin uh, de făcut anunțurile, așadar e în regulă. Așadar, bun venit uh, uh, la comisie ca membru al Troicăi pe această ședință dedicată situației din Cipru. Așadar, mai întâi voi da cuvântul lui Oliren și apoi voi da cuvântul domnului Rasmussen după aceea vom avea întrebări și răspunsuri în sloturi de 5 minute, conform noului format. Uh, aveți doi oameni cărora le puneți întrebări. Deci vă rog să fiți rezonabili. Dacă puneți câte trei întrebări pentru fiecare și folosiți câte patru minute și jumătate fiecare, pur și simplu nu o să funcționeze lucrurile. Deci veți Uh, trebuie să vă alegeți persoana care adresați întrebarea și întrebările trebuie să rămână succinte. Sesiunile de întrebări și răspunsuri sunt de 5 minute, deci dacă dumneavoastră consumați 4 minute și jumătate, mai rămâne jumătate de minut pentru un răspuns și uh, ca să fim corecți față de alți membri, vă rog toată lumea să respecte regulile, pentru că altfel deci nu o să permit să se depășească prea mult timpul. Oricum, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Mulțumesc pentru ocazia de a discuta programul de susținere economică pentru, pentru Cipru cu dumneavoastră. Am trimis răspunsuri în scris la întrebările dumneavoastră și le puteți consulta. După ce programul a fost agreat în uh, martie, prima rată uh, e, ar trebui să fie plătită până în câteva zile, la începutul acestei luni, luna mai, și ar uh, permite Ciprului să evite un default uh, dezordonat care ar avea consecințe dramatice pentru poporul cipriot. Problemele cheie acum și întrebările cheie acum sunt următoarele. De ce s-a trezit Ciprul într-o situație financiară atât de gravă încât a trebuit să ceară susținere, un program de susținere? De ce a, luat, a durat 9 luni de când s-a cerut un acord pe program și până la încheierea lui și care sunt elementele cheie ale programului de susținere a Ciprului. Cel mai important lucru este că problemele Ciprului s-au acumulat de-a lungul multor ani. Uh, inițial a fost vorba de un sector bancar supradimensionat care încerca să atragă depozite din străinătate cu condiții foarte favorabile cu dobânzi foarte bune. Problemele acestea au fost uh, agravate de practicile legate de managementul riscului, de lipsa de supraveghere și astfel băncile cipriote au acumulat uh, expuneri de risc foarte mari. Comisia a avertizat Cipru despre aceste probleme care se acumulau încă de mai de mult și au avertizat că trebuie să rezolve problemele bancare și consecințele legate de politicile fiscale. Aceste uh, avertizări au fost incluse în concluziile semestrului european din iunie 2011 încă. În noiembrie 2011 am comunicat uh, autorităților cipriote că programul de asistență financiară va fi inevitabil dacă problemele economice persistente nu erau abordate imediat. Chiar și așa, Ciprul a cerut asistență financiară asta abia în iunie 2012, deci anul trecut. Este într-adevăr păcat că a durat mai mult de șase luni ca Cipru să accepte gravitatea situației și nesustenabilitatea modelului său de afaceri. Și, de asemenea, e păcat că a durat încă 9 luni până când Cipru se poate ajunge la un acord cu Eurogrupa. Dați-mi să vă reamintesc că rolul Comisiei în programele de asistență care sunt bazate pe tratatele interguvernamentale este să acționeze în numele statelor membre ale zonei euro, inclusiv atunci când negociază un memorandum de înțelegere ca membru al Troicăi. Obiectivul Comisiei în procesul de pregătire și de agreare a unui program de susținere pentru Cipru a avut trei elemente. Mai întâi era vorba de a ajuta Ciprul să se întoarcă pe calea creșterii economice sustenabile, în al doilea rând să păstreze stabilitatea financiară în Cipru și în Europa și în al treilea rând să protejeze integritatea monedei euro și a pieței unice. Comisia a făcut eforturi mari pentru a, a obține o ajustare mai graduală a sectorului bancar cipriot, încercând în același timp să asigure o sustenabilitate a serviciului datoriei și o finanțare adecvată. Totuși, lipsa de decizie, uh, amânările și constrângere financiare dure au limitat enorm opțiunile disponibile. Statele membre din zona euro au fost gata să ofere susținere de până la 10 miliarde de euro, și Cipru ar fi trebuit să mobilizeze niște resurse interne substanțiale pentru a acoperi restul de nevoi financiare pe care le avea printr-o serie de măsuri fiscale și prin împărtășirea poverii cu creditorii sectorului său bancar. În martie, situația economică se deteriorase atât de rău încât uh, scenariul unei ajustări economice mai graduale, care ar fi fost preferința noastră, nu mai era pur și, pur și simplu de actualitate. Uh, în special, situația băncilor uh, se deteriora de la zi la zi foarte rapid și uh, curând a devenit foarte clar că a doua cea mai mare bancă, la ICHI, va trebui salvată imediat. Riscul unui colaps total al întregului sistem bancar și prin urmare, o pierdere masivă de depozite și de economii și un default pe datoria suverană erau foarte aproape să se materializeze. Asta ar fi fost un dezastru pentru Cipru și pentru poporul cipriot. Un pas extrem de important care s-a făcut atunci a fost uh, limitarea și izolarea operațiunilor grecești ale băncilor uh, cipriote, membrii uh, Troica au încurajat executarea satisfăcătoare a acestei operațiuni și asta a fost esențială pentru asigurarea încrederii stabilității în Europa. Acum, concentrarea este pe implementarea programului de asistență financiară care va ajuta Ciprul să-și corecteze dezechilibrele economice existente scopul cheie al acestui program este reformarea sectorului bancar printr-o restructurare profundă pentru a ne asigura că finanțele publice sunt sănătoase și pentru a crea condițiile pentru uh, relansare economică și creare de locuri de muncă. Programul va avea drept rezultat un sistem bancar mai mic, dar mai uh, rezistent și mai transparent, va reforma cadrul juridic pentru lupta împotriva spălării banilor și se va asigura că implementarea este o parte cheie a programului și o condiție necesară pentru finanțare ulterioară. Comisia susține poporul cipriot în aceste momente grele și vom oferi asistență tehnică Ciprului prin intermediul uh, grupului de susținere și, de asemenea, cred că pot conta pe susținerea noastră în ce privește mobilizarea unor resurse disponibile pentru Cipru cât mai repede și cât mai eficient posibil. Doamnă președinte, stimați membri, în concluzie, aș sugera că cel puțin patru lecții pot fi învățate din această situație. Mai întâi, Trebuie să existe o claritate absolută în ce privește depozitele garantate. Din acest uh, punct de vedere, Eurogrupul și Ciprul au uh, îndeplinit acțiuni corective rapide și au subliniat că depozitele garantate, într-adevăr, sunt garantate în Europa. Uh, asta presupune o unitate bancară în Uniune bancară în toate Uh, din toate punctele de vedere, inclusiv mecanismele de rezolvare, pentru a preveni uh, dezvoltarea unor astfel de sectoare bancare nesustenabile, așa cum am văzut că s-a întâmplat în Cipru, cu uh, efecte extrem de negative asupra economiei cipriote și riscuri privind stabilitatea financiară în zona euro. În al treilea rând, atunci când devine inevitabil ca o țară să trebuiască să ceară asistență financiară, este esențial să se acționeze imediat ce problema este recunoscută. Uh, uh, întârzierile sunt foarte costisitoare pentru economie, pentru societate și pentru stabilitatea financiară. Și, în al patrulea rând, trebuie să recunoaștem problemele structurale ale deci, procesului de luare a deciziei cu privire la asistența financiară în zona euro și, în general, în Uniunea Europeană. Asta cere uh, încheierea, completarea Uniunii Economice și Monetare. Ar trebui ca aranjamentele interguvernamentale actuale să fie aduse în cadrul comunitar. Trebuie să fim mai uh, atenți la responsabilitate, implicând uh, și Parlamentul European în proces și trebuie să întărim reprezentarea zonei euro, astfel încât să rămânem uniți, mai ales uh, în contextul femei și al grupului G20, acolo unde se manifestă guvernanța globală a economiei mondiale. Doamnă președinte, Dați-mi voie să închei cu o remarcă, să spun așa, semi-personală. Uh, timp de 5 ani am muncit uh, din greu în calitate de comisar pentru extindere pentru a facilita reunificarea Ciprului. Regret că nu s-au făcut progrese decisive în acest sens. Astăzi poate merită să reamintim că reunificarea insulei ar da un mare impuls dezvoltării economice și sociale a Ciprului. Și, într-adevăr, acum este momentul să revitalizăm procesul care se ducă la reunificarea Ciprului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Și sigur că ne amintim eforturile pe care le-ați făcut în mandatul precedent. Dau acum cuvântul reprezentantului BCE, Yes, dear Madam Chair, members. Stimată doamnă președinte, onorați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să particip la acest schimb de opinii privind asistența financiară acordată Ciprului. Cred că am făcut uh, un lucru similar și în cazul Greciei. Acum operăm pe o bază juridică mai solidă oferită de dumneavoastră. Deciziile luate și modul în care aceste decizii au fost luate au fost un subiect destul de controversat. Știu foarte bine că tot așa au stat lucrurile și în instituția dumneavoastră. Prin urmare, îmi face o plăcere deosebită să am ocazia de vă prezenta aici opinia Băncii Centrale Europene și de a participa într-o dezbatere publică pe această temă. Aș dori înainte de toate să mulțumesc partenerilor din Troică pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă, mai ales domnului Oli Ren și echipei domniei sale. Am lucrat foarte mult împreună în condiții dificile. Înainte de a discuta elementele esențiale ale programului de ajustare, este foarte important să înțelegem cum a ajuns Cipru într-o astfel de situație dificilă. De ce s-a permis crearea unor dezechilibre de astfel de magnitudine? De asemenea, de ce sunt atât de neobișnuite problemele cu care se confruntă Ciprul? Acestea sunt întrebări esențiale și sper că le vom putea găsi un răspuns, le vom putea discuta cel puțin astăzi. După cele spuse de domnul uh, comisar Ren, aș prefera să mă concentrez pe sectorul bancar. În anii 2000, în Cipru, economia a evoluat în sensul unor dezechilibre majore, pentru că sectorul financiar era disproporționat de mare. Țara intenționa să fie un furnizor mondial de servicii bancare și au atras depuneri din exterior. Volumul acestor conturi s-a extins enorm în ultimii ani, intern și extern. În final, sistemul bancar a ajuns să reprezintă mai bine de 700% din PIB. În materie de ocupare a forței de muncă, fiecare al treilea loc de muncă era în sectorul financiar sau al serviciilor profesionale. Un recurs activ la instrumentele politice relevante din acest punct de vedere ar fi trebuit să pună capăt acestor revoluții nefericite. Însă supervizarea externă a fost prea slabă, nu a fost fermă și nu a împiedicat creșterea peste măsură a sectorului financiar și a dezechilibrilor din sector. Băncile au devenit tot mai vulnerabile la probleme de finanțare. Au încercat să atragă depuneri, oferind dobânzi extrem de ridicate, în medie aproape cu 2% mai mari decât în restul zonei euro. creditele interne ieftine și împrumuturile acordate fără discernământ au stimulat în mod exagerat piața imobiliară. Prin urmare, împrumuturile neperformante au ajuns să joace un rol major. După aceea, băncile cipriote au pierdut foarte mult și din cauza restructurării datoriei grecești. Acest dezechilibru economic nu a fost limitat doar la sectorul bancar. Au existat și alte dezechilibre semnificative interne și externe, după cum a spus și domnul comisar Ren, cum ar fi deficit de, curent, de cont curent, pierdere de competitivitate, deficit fiscal și datorie publică în creștere. Astfel, Ciprul a ajuns să fie practic incapabil de a rezolva problemele din propriul sector bancar. Aceste probleme erau imense, mai ales în comparație cu dimensiunea limitată a economiei cipriote. Cele mai mari două bănci, care practic dețin jumătate din piață, aveau nevoie de capital de aproape 8 miliarde de euro, asta înseamnă 44% din PIB-ul cipriot. Acest lucru a fost relevat de investigația independentă din februarie 2013. Dacă aceste nevoi de recapitalizare ar fi trecut la datoria suverană, datoria s-ar fi ridicat la 145% din PIB. Asta ar fi pus în pericol sustenabilitatea datoriei publice în Cipru. În același timp, metodele tradiționale de împărțire a poverii între creditorii privați erau limitate, pentru că creditorii minori jucau un rol nesemnificativ în sector. Prin urmare, situația din Cipru a devenit cu totul excepțională și extrem de problematică. Aceste condiții preliminare trebuie avute în vedere atunci când discutăm modul în care a fost conceput programul de asistență UE-FMI. În negocierea memorandumului de înțelegere s-au avut în vedere trei obiective. 1. Reducerea riscurilor puse de sectorul financiar, în al doilea rând păstrarea sustenabilității datoriei și în al treilea rând recrearea condițiilor necesare unei creșteri durabile și echilibrate. Combinarea acestor trei obiective a fost extrem, extrem de dificilă. În primul rând, era nevoie de un echilibru între stabilitatea financiară pe termen scurt și sustenabilitatea datoriei pe termen lung. În plus, era nevoie de un context politic bazat pe decizii unanime în sânul Eurogrupului și a organismelor decizionale din mecanismul european de stabilitate. În aceste condiții excepționale, negocierile au trenat mult prea mult și situația în sectorul bancar a devenit critică. Prin urmare, Banca Centrală Europeană a trebuit să intervină. Asistența de urgență, ELA, Emergency Liquidity Assistance, a fost menită tocmai pentru a sprijini băncile solvente care se confruntă cu probleme de lichidități. Fără o posibilitate credibilă de recapitalizare, Principalele două bănci din Cipru, cele mai vulnerabile, nu mai puteau fi considerate ca fiind solvabile. O asistență financiară de urgență acordată acestor bănci nu ar fi respectat regulile sistemului euro și dispozițiile din tratat. Prin urmare, la 21 martie, Banca Centrală Europeană a decis să continue această asistență de urgență dacă și numai dacă se punea pe picioare un program care să asigure solvabilitatea băncilor vizate. După acordul Eurogrupului din 25 martie, Banca Centrală Europeană nu a obiectat la cererea de asistență de urgență înaintată de Banca Centrală Cipriotă. În ambele ocazii, Banca Centrală Europeană și-a respectat strict propriul statut. A pus în aplicare regulile existente, nici mai mult, nici mai puțin. Programul UE-FMI, decis în ultima instanță, reflectă cele trei obiective menționate de mine anterior. În principal s-a decis să acopere nevoile de capital a celor două mari bănci cipriote, inclusiv prin contribuțiile deponenților neasigurați și a creditorilor principali și secundari. În acest caz, creditorii nu au suferit mai mult decât ar fi suferit în cazul lichidării băncilor care ar fi fost singura alternativă. Această măsură a fost necesară pentru a se garanta sustenabilitatea datoriei publice. De asemenea, măsura va contribui la refacerea condițiilor necesare unei creșteri durabile și echilibrate. În plus, programul are în vedere o reducere substanțială a sectorului bancar cipriot de la 550% din PIB la cam 350% din PIB. Asta la începutul programului este necesară dacă vrem să reducem contribuțiile aduse de sectorul financiar la creșterea datoriei suverane. Programul UFMI, de asemenea, are în vedere o protecție integrală a depunerilor de sub 100.000 de euro, care nu vor suferi nicio pierdere ca urmare a aplicării acestei măsuri. În ciuda măsurilor luate până acum, sectorul bancar încă nu a fost stabilizat. Sistemul de împărțire a poverii a afectat în mod negativ încrederea deponenților și a, cerut, a impus introducerea unor controle de capital temporare și proporționate și, de asemenea, introducerea de restricții privind retragerile de numerar. Riscurile pe termen scurt, pe scurt sunt ridicate și recesia profundă urmează, desigur, să afecteze în mod negativ conturile băncilor. Dependența băncii, principalei bănci cipriote de asistența de urgență este încă extrem de ridicată. Prin urmare, este nevoie de măsuri ferme pentru a reinstaura încrederea în viabilitatea sistemului bancar. Care ar fi acum lecțiile pe care le-am învățat din acest caz cipriot? Cred că situația din Cipru ne-a adus aminte de cât de importantă este crearea unei uniuni bancare cât de curând posibil. Numai atunci vom putea pune capăt aceste interacțiuni negative între datoria suverană și sistemul bancar. Am văzut că introducerea rapidă a sistemului, mecanismului unic de supervizare este esențială. Centralizarea supervizării și recursul la instrumente macroprudențiale va trebui să prevină acumularea persistentă de dezechilibre financiare, asta dintr-o fază timpurie. Astfel vom avea un sector financiar mai rezistent, mai viabil, un sector financiar capabil de a contribui la o creștere durabilă. În al doilea rând, ne-am dat seama că e nevoie urgentă de un cadru european pentru un mecanism de soluționare al, a, a problemelor financiare. Asta ar include un set clar de reguli cunoscute în prealabil, ex ante, pentru asistență, fonduri tampon și preferența deponenților. În ceea ce privește aceasta, din, pe aceștia din urmă, deponenții ar trebui să fie în poziția cea mai importantă în ierarhia creditorilor. Astfel se vor reduce riscurile împotriva stabilității financiare, oferindu-se certitudine juridică și o anumită previzibilitate. În al treilea rând, îmi dați seama că este nevoie să instituim un mecanism unic de soluționare. Acesta este un pilon fundamental al, bănci, al unii Bancare, care vine să completeze mecanismul unic de supervizare. Pentru aceasta e nevoie de autoritate puternică la centru, care să ia decizii în mod rapid și imparțial cu costuri minime. Acest mecanism unic de soluționare ar trebui să aibă la dispoziție un fond temporar și neutru din punct de vedere fiscal. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, împreună cu domnul comisar Ren, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem acum la primele întrebări. Domnul Jean-Paul Gozes de la PPE. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă adresez întâi de toate domnului comisar Ren și întâi de toate trebuie să-i spun că apreciez felul în care a descris situația și că susțin lecțiile pe care le trage din această criză, la fel și preconizările pe care le face și care sunt în linie cu cele ale BC. Întrebarea mea e următoarea. Va avea Comisia mijloacele și voința să determine și guvernele să ia măsurile necesare, pentru că știm că astăzi ceea ce blochează în uh, Europa uh, situația e poziția guvernelor. Și vedem care sunt limitele acțiunii interguvernamentale. Aș dori să fac și o observație mai generală. Ați spus, uh, domnule comisar, că nu am prevenit, nu am măsurat proporțiile uh, catastrofei sau că Cipru a camuflat situația reală și, prin urmare, o reacție întârziată din partea noastră. Ținând cont de strictă actualitate, aș dori să vă atrag atenția asupra felului în care sunt interpretate anumite decizii ale Comisiei în anumite țări. În special, mă refer la prelungirea termenului până la care anumite uh, state pot să se redreseze, să-și regăsească stabilitatea financiară. Ori această prelungire a termenelor din partea Comisiei a fost pentru uh, a fi mai eficace. Însă, interpretarea anumitor declarații ale președintelui Barroso în climatul foarte special uh, actualmente în Franța face ca astăzi această prelungire a termenelor să fie prezentată ca o modificare fundamentală a politicii europene în materie de stabilitate financiară. Nu vă solicit să luați poziție pe acest punct, dar v-aș ruga să solicitați funcționarilor din statele membre în Franța există o reprezentantă foarte competentă a Comisiei să fie eh, informați uh, ca aceștia să vă informeze la rândul lor cu mare scrupulositate asupra felului în care sunt prezentate statele membre deciziile și propunerile Comisiei, așa încât să nu se ajungă la alunecări care peste un, 2 ani sau 3 ani să aducă prejudicii mari atât uh, statului membru vizat cât și zonei euro. Asta e tot ce am dorit să vă spun. Dacă și statele ar pune în aplicare sugestiile comisiei cum ar trebui, lucrurile ar merge mai bine. Noi aici la Parlament vă susținem. So that, <clears throat> that wasn't a, uh... Nu era o întrebare. Ați vrea să răspundeți totuși sau să reacționați? Vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră și pentru cele spuse. Ar fi și o întrebare în ceea ce a spus dumneavoastră. Dacă Comisia are resursele și voința de a influența statele membre, putem, atunci când e vorba de voința politică, în materie de resurse, trebuie să intru puțin în detalii. M-am referit la acest aspect, atunci când v-am prezentat cadrul general din spatele mecanismului european de supervizare și de asistență financiară. În 2010, Comisia a propus crearea mecanismului european de stabilitate financiară, pornind de la bugetul UE plus garanții comune, un mecanism care să funcționeze în cadrul comunitar. În acea noapte celebră, 9-10 mai, dimineața lui 10 mai, situația era de așa natură încât am ajuns să avem mecanismul european de stabilitate financiară, un instrument de mai bine de 60 de miliarde de euro și mecanismul interguvernamental de 440 de miliarde. Din nefericire, cel de-al doilea nu era atât de solid din punct de vedere a resurselor pe cât ar fi trebuit să fie și, prin urmare, zona euro a trebuit să-și întărească, practic, resursele, creând mecanismul european de stabilitate cu resurse proprii. Comisia știți că negociază în numele tuturor statelor membre în cadrul acestui mecanism. Din partea socialiștilor, mulțumesc, doamnă președintă. Chestiunea Ciprului ne obligă să tragem o serie de concluzii Problema a trenat mai bine de 18 luni, am avut o serie de noi propuneri, noi decizii prin Uniunea Bancară în cursul acestei perioade. Și întrebarea mea e următoarea. De ce a durat atât de mult? Și de ce, atunci când a venit momentul adevărului, de ce au existat așa de așa dezacorduri profunde, nebănuite până atunci? separarea între stat și bănci, protejarea depunerilor, neprotejarea deponenților, chiar și cei care aveau mai puțin de 100.000 de euro, faptul că nu s-a cerut ca acționarii să plătească în primul rând în caz de faliment al băncii și așa mai departe. BCE. BCE a recomandat statelor membre direct să facă acest lucru sau s-a operat prin intermediul băncii centrale din Cipru. Banca cipriotă. Știm cu toții că a existat un aport de lichidități pentru băncile cipriote furnizată de BC. Aceasta direcționează Uh, și organismul de supraveghere sistemică și nu a fost în măsură să detecteze din timp pericolul la care uh, se expunea vicepreședintele Comisiei. Trebuie să protejeze moneda euro. Nu am, chiar nu s-a putut anticipa efectul de contagiune al acestei decizii. Cum funcționează lucrurile în interiorul troicăi? Și iată a doua mea întrebare. Uh, sunt de acord cu lecțiile pe care le-ați tras din această criză, dar trebuie înlocuită troica, pentru că nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Astăzi avem un program de ajustare care înseamnă pierderi pe termen scurt de 15% pentru statul vizat. Când vom sfârși odată cu Troica. Dispunem azi mâine de TUPEC, așa încât vom avea un sistem care să nu mai fie interguvernamental, ci pe baze realmente europene. Și dorim sfârșitul Troicăi. Mulțumesc, pune președinta. Răspunde domnul Asmussen din partea BC. Mulțumesc, doamnă Ferreira, pentru întrebările dumneavoastră. ați întrebat de ce a durat atât de mult și ce a făcut BC între timp. Am spus într-adevăr că, dat fiind contextul excepțional politic și economic, în Cipru, dar și în zona euro, negocierile pe acest program au durat într-adevăr mult prea mult. Iar între timp, situația sectorului bancar a devenit critică. Autoritățile cipriote solicitaseră deja asistență financiară în luna iunie anului trecut și, cum știți cu toții, programul uh, s-a obținut un acord asupra programului abia în luna martie acestui an. În acest interval, nu s-a putut obține un acord între instituțiile Troicăi și autoritățile cipriote care să poată fi uh, înaintat și unei decizii în Eurogrup. Un astfel de memorandum de înțelegere nu a putut fi obținut mai devreme. Întrucât nu ar fi putut uh, atinge obiectivele de uh, a restabiliza uh, creșterea și sectorul financiar. A durat foarte mult această negociere, dar nu exista niciun dezacord la nivelul troicăi care să prelungească acest proces. Pur și simplu a fost mult prea dificil să obținem un pachet care să se adreseze tuturor obiectivelor a durat foarte mult să obținem așadar acest memorandum de înțelegere și să le înaintăm Eurogrupului. Sunt de acord că a durat foarte mult și că a agravat situația sectorului bancar. Aș dori să clarific că între timp BCE nu a făcut recomandări băncilor, întrucât încă nu suntem un organism de supraveghere. E una din lecțiile pe care le-am tras. Avem nevoie cât mai urgentă de mecanismul unic de supraveghere. Pentru că în acest fel, cele două, cele mai mari bănci ale țării ar fi putut beneficia de acest mecanism unic de supraveghere la nivel european și e imperativ să dispunem de acest uh, instrument cât mai rapid nu BCE, ci Banca Centrală a Ciprului a fost organismul de supraveghere în cazul de față. Uh, vă înțeleg și cea de-a doua întrebare. Când se va sfârși cu Troica? Aveți dreptate să solicitați acest lucru. Dar lucrurile se vor schimba doar atunci când mecanismul european de stabilitate se va transforma într-o veritabilă instituție a Uniunii Europene. Pentru moment este o instituție interguvernamentală pentru că nu avem nimic altceva la dispoziție și a trebuit să intervenim rapid în cadrele pe care le permit tratatele. Nu critic mecanismul european de stabilitate, este un instrument foarte util și o astfel de instituție ne-a lipsit și în trecut dar structura ei a fost decisă într-un moment de criză. Acest lucru trebuie să se schimbe și apoi și celelalte elemente ale acestui management de criză, practic, vor putea fi schimbate. Nu uh, aș fi de acord să schimbăm sistemul de lucru al troicăi acum într-o perioadă de criză. Și pot să vă spun că am fost implicat în activitățile uh, Troicăi. Aceasta funcționează bine. Ceea ce uh, vedeți dumneavoastră e o viziune din interior. Unii se concentrează pe, mai mult pe stabilitate financiară, alții pe felul în care se poate redresa creșterea economică, dar aceste viziuni din interiorul femeii uneoară Uh, sunt specifice. Nu aș schimba sistemul de funcționare al Troicăi în vremuri de criză, dar, într-adevăr, pe termen lung, sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui să ajungem la un sistem al Uniunii Europene care să permită și transparența, uh, special vis-a-vis -vis de Parlamentul European. Domnule comisar, doreați să adăugați ceva? Uh, uh, nu pot decât să fiu de acord cu ce spuse domnul Asmussen. Dar ca să-i răspund mai specific doamnei Ferreira, în ce privește intervalul lung de timp luat de negocieri. E adevărat, situația a fost una complexă atât în Cipru cât și în zona euro. Acum vorbesc din experiența ultimilor ani și a managementului de criză. În Cipru am uh, constatat că există o schemă de acțiune. Ce se întâmplă cu o țară uh, care se confruntă cu o, uh, o situație de blocaj? Există o fază de negare a realităților situației care trebuie stabilizată. Apoi, Există o pierdere a uh, finanțărilor, iar Cipru, la sfârșitul 2011, cum știți, a contractat un credit din partea Rusiei, dar acei bani nu au fost folosiți pentru acțiuni decisive pentru a salva sectorul bancar și a, a plana dezechilibrele macroeconomice. Prin urmare, s-a declanșat acest proces de negociere cât se poate de dificil. Cred că Tupac va oferi instrumente de prevenție mai bune în viitorul apropiat. În ce privește zona euro și nevoia de reformă, sunt de acord uh, cu Ierun. A fost un proces foarte solicitant, inclusiv în negocierile între statele membre din zona euro și nu doar în relația cu parlamentele naționale, care impun adesea condiții foarte stricte. În fine, cred că e important să construim Uniunea Economică și Monetară pentru ca deciziile în ce privește asistența financiară condiționată se poată fi luate mai ușor dacă PMI poate lua decizii cu o majoritate de 85% și nu cu unanimitate atunci de ce zona euro nu poate face la fel? Acest uh, lucru ar putea face activitatea noastră mai eficace, bazându-ne pe o majoritate calificată, așa ca și în metoda comunitară. Mulțumim foarte mult. Au fost uh, întrebări importante și răspunsuri bune, dar am epuizat uh, intervalul a două întrebări așa încât s-ar putea ca unul dintre oratorii din partea socialiștilor să piardă timpul de vorbire. Acum, în numele ALDE, Teodora Siclachis. Thank you. And I would like to uh, thank both. Mulțumesc și mulțumesc celor doi invitați pentru sinceritatea răspunsurilor lor. Dovedesc că dialogul poate avea loc. Mă adresez acum BCE. Întrebarea mea cred că e una dificilă. Asistența de urgență pentru lichidități este oferită de BCE potrivit regulilor pentru instituții solvabile și împotriva uh, datorilor colaterale. În 2011, Laiki, datoria Laiki era de 3,5 miliarde de euro. Ținând seama de răspunsul scris pe care l ați oferit, ținând seama de toate pierderile rata pierderilor în băncile cipriote a scăzut. După aceasta, eh, ELA a crescut de la 3,5 la 9,6 miliarde. Majoritatea acestei sume în mai, iunie și iulie 2012 eh, a fost trimită. Asta înseamnă 50% din PIB-ul Ciprului. Când s-a luat decizia să se crească plafonul asistenței de urgență la suma de 9,6 miliarde. Și, bazându-se pe ce criterii? De ce s-a considerat că laichii la vremea respectivă era solvabilă? În al doilea rând, care au fost datoriile colaterale? Pentru că chiar și cu programul de astăzi, Ciprul nu va putea finanța uh, această sumă via guvernul cipriot. Cum se pot, pot folosi acești bani pentru o bancă insolvabilă timp de un an, bani publici? Vă dați seama că permițând ca 50% din PIB-ul uh, unui țări să fie acoperit de uh, asistența de urgență, practic ridicați datoria acestei țări fără a avea uh, aprobarea Parlamentului sau a poporului respectiv. Practic, acești 9,6 miliarde s-au dus la niște oameni din sectorul privat care au luat banii și au plecat. Vă mulțumesc! I think that's really for the ECB. Cred că BCE ar trebui să răspundă. Yes, I can try to answer this. Thank you very much for for this question. As you... Mulțumesc pentru această întrebare. După cum ați spus corect, oferirea de asistență financiară de urgență, ELA, Emergency Liquidity Assistance, e menită să ajute bănci care, solvente care au probleme de lichiditate temporare. Și am avut trei pași succesivi în oferirea de ajutor de lichiditate băncii Laichi. Like primul pas în 2010 și în 2011. Banca a pierdut gradual accesul la surse private de finanțare, mai ales din cauza crizei datorilor suverane în zona euro și din cauza pierderilor pe care le-a înregistrat pe bondurile grecești. Uh, în septembrie 2011, uh, Laiki se confrunta cu o criză și mai severă și constrângeri Eh, legate de colateralele ei și a cerut ajutor de la Banca Centrală a Ciprului. Al doilea pas a fost la sfârșitul lui 2011, ca rezultat al recunoașterii pierderilor totale eh, care au rezultat din eh, implicarea sectorului privat în rezolvarea problemei Greciei și creșterea provizioanelor, Uh, rezervele la ICHI au scăzut sub uh, cerințele minime de capital stabilite de Banca Centrală a Ciprului. Pe 29 iunie 2012, Republica Cipru a emis uh, bonduri ca să obțină 1,8 miliarde de euro capital nou pentru ICHI Bank ca să îndeplinească cerințele statutare de capital. Pe 2 iulie 2012, mai ales dată fiind uh, natura nefondată a acestor, acestor bonduri guvernamentale, Consiliul de Guvernare al BCE a decis să suspende la ICI Bank în calitate de contraparte pentru operațiuni de politică monetară din motive legate de prudențialitate. Și din acea zi, întreaga finanțare bancară a Laichi a fost dată prin mecanismul de urgență, prin intermediul bănții centrale ca rezult- și uh, ca rezultat uh, al uh, pierderii depozitelor. BC consideră că băncile care primesc asistență nu pot fi considerate solvabile în lipsa unui program FMI pentru Cipru, pentru că nu exista nicio perspectivă credibilă de recapitalizare fără un astfel de program. Și asta duce, am explicat acest lucru în declarația mea introductivă, conform regulilor Uh, care uh, guvernează situația, în martie am decis și am anunțat că s-ar putea considera o continuare a ajutorului de urgență numai dacă s-ar implementa un program care să asigure solvabilitatea băncilor cipriote. Deci ce s-a întâmplat? Aplicarea regulilor existente ale ajutorului de lichitate de urgență, care e o sarcină națională și logica aplicată nu a fost diferită de cea din alte țări. Logica a fost aplicată în același mod în situa- cu situația din Grecia. Deci poți să primești ajutor de lichiditate de urgență prin intermediul băncii tale naționale numai atunci când ești solvabil sau când există o perspectivă clară că banca, ca banca să de, redevină solvabilă adică să fie recapitalizată ca parte a unui program de ajustare structurală. Deci nu a fost niciun fel de tratament special, am făcut același lucru ca și în situația Greciei, atâta vreme cât a existat perspectiva unei posibilități de a recapitaliza banca. Banca centrală poate oferi ajutor de lichiditate de urgență. Dar cum am discutat la întrebarea anterioară, negocierea a luat foarte mult timp comparativ cu alte țări și la un anumit moment în timp nu a mai fost clar uh, că va exista această perspectivă, deci de a avea un program de ajustare structurală și de a readuce băncile la solvabilitate. Mulțumesc. Nu. Nu. 7 minute și 10. Nu mi s-a dat un răspuns, spune domnul Schilacachis. Întrebarea a fost foarte specifică. Avem foarte multe întrebări. Va trebui să examinăm acest răspuns și să cerem un altul înscris. Trebuie să continuăm, pentru că mai am și alți uh, vorbitori înscriși la cuvânt. ECR Leas Pocrus. Whoever. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Vreau să vă pun o întrebare dură cu tot respectul, de ce ignoră Comisia Europeană legăturile dintre țări și dintre probleme fiscale și bancare? De ce Comisia Europeană realizează că există, își dă seama că există aceste legături când e prea târziu? Săptămâna trecută, uh, creditorii uh, privați ai statului grec au fost, uh, li s-a luat din, din, din bani. Și era foarte clar că băncile, cent- eh, băncile cipriote sunt insolvabile. Eh, și eh, era foarte clar acest lucru, pentru că ele n-au făcut altceva decât să servească drept o conductă de pompare de fonduri în datoria greacă, în datoria suverană greacă. Și pentru că atât de străi, mulți străini sunt implicați în sistemul bancar cipriot, e clar că povara recapitalizării băncilor va cădea pe umerii statului cipriot. În al treilea rând a fost evident foarte clar pentru că uh, sistemul bancar cipriot era de șapte ori PIB-ul țării, era foarte clar așadar că ciprioții nu vor putea să facă această capital, recapitalizare a băncilor de unii singuri. Asta era foarte clar acum cinci ani. Nu anul trecut, nu acum jumătate de an. De ce, pentru Dumnezeu, această interdependență dintre țări, aceste legături dintre sistemele fiscale și bancare nu e clară și n-a fost, nu va fost clară mai devreme. Și o notă de subsol aici, pentru că mai am un pic de timp. Slovenia, care este următoarea țară care va cădea într-o criză bancară, e clar de 22 de ani că statul sloven nu a făcut niciun efort serios de recapitalizare, nu s-a întâmplat nicio privatizare, Uh, guvernanța economică internă e foarte slabă, nu este niciun management de risc în băncile acelea și au acumulat un, cam 25% din PIB uh, credite neperformante, iar dumneavoastră, ca, în calitate de comisar uh, pentru extindere, i-ați primit în eurozonă și i-ați primit în acest club care acum și acest membru al clubului contaminează acum restul clubului. Deci chiar nu înțeleg de ce aceste legături importante nu v-au fost clare mai devreme. Vă mulțumesc. I think this is for you, Ollie. Thank you for your question. Uh, first, uh... Mulțumesc pentru întrebarea noastră. În ce privește Slovenia? Pentru că ați uh, pus o întrebare uh, concretă și făcut un comentariu foarte puternic. Și, cu, mă rog, o întrebare, o întrebare implicită. Slovenia, într-adevăr, are dezechilibre macroeconomice excesive, atât în ce privește problemele din sistemul bancar, cât și finanțele sale publice. Am identificat și am subliniat în raportul nostru pe care l-am prezentat în contextul uh, procedurilor de dezechilibre macroeconomice aceste lucruri. Am spus foarte clar că există dezechilibre macroeconomice și așteptăm în aceste zile un program de stabilitate și reformă revizuit și convingător din partea Sloveniei pe care, o vom, pe care îl vom evalua în următoarele săptămâni și la sfârșitul lunii, pe 29 mai, vom reveni cu această chestiune când vom prezenta recomandările de țară. Sigur că după aceea va fi nevoie de uh, măsuri suplimentare în funcție de cât de concret, uh, concret și de credibil va fi acest program de reformă și stabilitate. În ce privește acumularea de dezechilibre nesustenabile în Cipru. Pot fi de acord cu noastră că este regretabil faptul că a durat atât de mult până când acest lucru a fost uh, recunoscut, și anume că Cipru are dezechilibre macroeconomice mari, nesustenabile, cel puțin în sectorul bancar. Și asta avea mare legătură cu natura supervizării bancare, supervizării financiare. Uh, se pare că există multe provocări pentru o țară mică în a superviza un sector bancar. Un sector bancar, mai ales care a acționat ca un fel de uh, nucleu financiar al zonei, așa cum s-a întâmplat în Cipru. Pentru că aici e nevoie de mult mai multă supraveghere pentru a se asigura că nu, se ia, că nu apar riscuri uh, prea mari și aici asta e problema cheie, de fapt, în reforma sistemelor financiare în Europa și în reforma sistemului de reglementare și supraveghere financiară în Europa. Deci pentru a evita și a preveni acumularea unor astfel de uh, probleme nesustenabile în viitor în sectorul bancar, în sectorul bancar avem nevoie de o uniune bancară în Europa și un mecanism de un mecanism de supraveghere pe măsură. Now we can move on to the Greens and Philippe Lamberts. Acum uh, verzii Philippe Lamberts. Bună ziua tuturor! Uh, bun venit, domnule Asmussen! Uh, mă adresez direct noastră, e prima dată când am privilegiu să vă pun o întrebare. Deci, Oli, tu ai scăpat astăzi în ce mă privește. Because, well, you're coming from, well, the ECB and, of course, not, not just from any country uh, of the ECB, but the largest creditor country. Uh, eu vin dintr-o țară care nu este numai cea mai mare țară din membră BCE, ci cea mai mare țară creditor. Și eu zic creditor, nu donator, cum spun alții din alte țări. Mi se pare că e o mare diferență. Ați vorbit despre dimensiunile sectorului bancar uh, cipriot. Trebuie să trag concluzia că, după părerea noastră, uh, țările mici trebuie să aibă bănci mici, țările mari trebuie să aibă bănci mari. Asta pare să fie un pic împotriva logicii pieței unice, dar nu asta e comentariul meu principal. Comentariul meu principal se referă la faptul că, prevederea, că forecastul noastră spune că PIB-ul se va reduce cu 12,5% în următorii 2 ani, nu prea vine să, nu mi-a venit să încred ochilor când am citit asta. Avem o problemă de credibilitate și văd aici un model, pentru că în Grecia a fost la fel. ce eu a insistat că Grecia, că Grecia nu o să facă default niciodată, că nu o să devină incapabilă să-și plătească datorie, deși era clar că asta se va întâmpla. Și am întrebări legate de faptul dacă această analiză de sustenabilitate executată de către comisie, sigur, dar uh, Uh, până la urmă făcută de către direcționată de BCE, n-au mai degrabă scopul, au alte scopuri decât să reflecte realitatea. Și cum, cum după părerea mea, economia cipriotă va scădea cu mult mai mult de 12,5% în următorii 2 ani și uh, subestimarea aceasta a reducerii economice pare să fie motivată de faptul că nu vrem să facem efortul în țările uh, creditori ca efortul să pară prea mare. Dar Problema este că atunci când mai întâi planurile nu sunt credibile, se creează incertitudine pe piețe și după aceea ele oricum trebuie revizuite uh, mai târziu și ca să folosesc cuvintele lui Oliren, în această stare de negare a problemei nu facem altceva decât să creștem prețul crizei, nu doar pentru oamenii din țara respectivă, ci și pentru țările creditoare din Europa? Mr. Lambert, thanks that you exercise the privilege to ask me for the first time a question. It's a... Domnule Lambert, vă mulțumesc uh, pentru priv... Uh, acest privilegiu de a-mi pune o prima întrebare, o prima întrebare și eu vă voi uh, răspunde uh, la întrebare. Da, am un pașaport german, dar să știți că am un mandat european și o să-l respect. În ce privește comentariul noastră privind sectorul bancar? Cred că e prea simplistic să ne uităm pur și simplu la uh, dimensiunile sectorului bancar față de PIB-ul unei țări. Deci dacă ar fi să avem uh, această abordare, sigur că am putea să comparăm Cipru cu alte, uh, cu alți membri ai zonei, dar asta ar fi simplist. Ce a făcut ca Cipru să fie excepțional și unic a fost doar dimensiunea sistemului bancar față de PIB-ul țării, ci în special structura activelor și pasivelor. Deci trebuie uh, să ne uităm mai adânc în sectorul bancar pentru a descoperi vulnerabilitățile care sunt acolo. Deci nu e vorba doar de dimensiunile uh, față de PIB. Nu am avut intenția de a avea această abordare simplistă. Aș fi de acord cu dumneavoastră că dacă cineva e într-o stare de negare a situației reale, înainte de a intra într-un program sau atâta timp cât este într-un program de asistență, asta sigur crește costurile uh, pentru toată zona euro. Și când uh, s-a pus întrebarea lui Ren astăzi, de ce n-a făcut mai mult comisia? De ce a durat atât de mult? Știți mai bine decât mine ce se întâmplă ce s-a întâmplat la negocierea pachetului de două legi a fost în proiect o prevedere care ar fi dat Comisiei puterea de a sili o țară să intre într-un program uh, de asistență dacă erau efecte negative semnificative față de alte țări din zona euro. Dar această prevedere n-a supraviețuit în timpul negocierilor. Noi de la BCE am fi susținut foarte mult o astfel de, chesti- de idee dacă se se dea Comisiei o astfel de putere. Și am susținut aceasta și în Consiliu de multe ori. Uh, acum, venind la comentariul noastră, la întrebarea noastră legat de, legată de aceste estimări de creștere economică pentru, uh, perioada de programare în Cipru. E corect, ne așteptăm ca activitatea economică să se contracte semnificativ și în următorii doi ani se estimează o scădere de minus 13%, iar cererea internă este estimată să scadă în aceeași perioadă cam 20% și ne așteptăm și asta e un, o perspectivă comună BCE Comisia Europeană. Ne așteptăm ca economia să reînceapă să crească în 2015, bazându-ne pe presupunerea că un sector bancar mai mic și mai rezistent va fi capabil să stimuleze creșterea. Dar e foarte clar și vreau să fiu foarte deschis pe acest uh, subiect, că atât pe termen scurt și mediu, riscurile macroeconomice rămân semnificative și aceste riscuri nu pot fi ținute sub control decât cu un program puternic și cu implementare hotărâtă. Și, desigur, există o incertitudine suplimentară care vine din calcularea viitoarei creșteri economice, pentru că putem să ne așteptăm cu siguranță la o schimbare a modelului de afacere al economiei cipriote, pentru că modelul existent nu era sustenabil și asta a fost cerut de mulți, uh, uh, multe, mulți actori implicați. Ca... Dar dacă se schimbă modelul de afaceri, business modelul, asta presupune o ruptură structurală și E foarte dificil, ca să nu spun mai mult, să traducem asta într-un model economic. Deci, să spunem că vom avea o schimbare structurală a economiei care va face și mai dificil evaluarea. Vreau doar să spun că nu poți să faci o economie să-și revină în 2 ani, ci că va dura mai mult de atât. Go to the next question, which will... Cred că trebuie să trecem la următoarea întrebare de la GUE, domnul Cuntis. καθεστώς μνημονίου και υπό την εποπτεία της Τρόικα. Συζητάμε με τα δύο τρίτα της Τρόικα για την περίπτωση της Κύπρου. Δεν ξέρω ποια χώρα θα έχει σειρά ήδη. Nu știu ce țară va urma. S-au vorbit, s-au evocat unele nume mai devreme. Mecanismul de ajutor european a devenit permanent din septembrie și el are două uh, mecanisme, împrumuturi de stabilitate în cazul țărilor cu probleme financiare și apoi împrumuturi pentru recapitalizarea băncilor din țări cu probleme. În cazul Ciprului, chiar dacă rezultatele nu sunt rele în ce privește sectorul economic, s-a ales să se adopte tactica memorandumurilor și tactica troicăi și știm foarte bine care este experiența țărilor care au trecut prin această politică, care au suportat această politică. Și acum, întrebările. Uh, prima întrebare. Uh, suma totală, ajutorul total pentru Cipru, la început s-a vorbit de 10,6 miliarde, acum se vorbește de 23,5 miliarde. Deci vreau să știu până la urmă ce sumă ați calculat și pe această sumă știm cum vom face rost de 10 miliarde. Asta va veni din mecanismul european de stabilitate, printre altele. Dar restul de 13 miliarde care trebuie date Republicii Cipriote, de unde o să le găsim? Și ca o paranteză, chiar dacă Cipru poate să cer, ceară despăgubiri din cauza uh, pierderilor pe care le-a înregistrat în cazul uh, Greciei, a doua întrebare acum. Din aceste 13 miliarde pe care le căutăm, este clar că uh, pentru acești bani va trebui să se producă niște privatizări în sectorul energetic, uh, Cipriot. Deci întrebarea mea, cu aceste privatizări, și aș vrea un răspuns clar, dacă e posibil, în aceste privatizări, Uh, includem uh, uh, și veniturile viitoare ale Ciprului din exploatarea gazului? Ați, v-ați gândit la această variantă? Ați cerut-o? Ați cerut o cogestionare a acestor resurse de gaz în beneficiul creditorilor? Ore, I think that was addressed first to you. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Ciuntis. În primul rând, spuneați că s-a decis recursul la un memorandum. Nu, nu am decis noi, asta s-a făcut la solicitarea guvernului cipriot. Eu aș fi preferat de departe ca Ciprul să fie capabil să-și rezolve problemele economice fără un astfel de program. Însă, iată, acest lucru nu s-a putut face. S-ar fi intrat în, încetați, în încetare de plăți cu consecințe dramatice pentru poporul cipriot. În ceea ce privește cealaltă întrebare referitor la nevoile de finanțare și la sursele de finanțare, aveți dreptate? S-au vehiculat cifre diferite în discuții. În primul rând, din cauza faptului că s-au comparat lucruri diferite, ca să simplific puțin situația, încă o dată e o simplificare, dar ajută la explicația mea. În primă instanță, prima decizie, nu o decizie finală, s-a luat pe termen mediu. A doua decizie, care a presupus o sumă mai mare, avea în vedere mobilizarea resurselor interne cipriote. De aceea, cifra finală e mai mare, pe când cele aproximativ 7 miliarde din surse interne, inclusiv ajutorul financiar parțial și soluționare, fond de soluționare, au rămas constrângerea financiară principală și apar acolo ca atare. Asta ar fi reflectarea celor 10 miliarde prag maxim impus de membrii zonei euro și de parlamentele acestora. Ceea ce privește întrebarea noastră referitoare la privatizare și la resursele de gaz natural. Ca parte a acestui program, anumite firme de stat se așteaptă să fie privatizare. Asta e partea finanțării programului. Acest lucru a fost cuvenit și este partea memorandumului de înțelegere. Resursele de gaz nu sunt însă considerate ca parte a programului, dacă asta mă întrebați. Vă mulțumesc. Thank you. If we go on now to the EP. Mulțumim. Trecem acum la PPE. Domnul Lange, mulțumesc. Am impresia că nu statele și sectorul bancar sunt răspunzătoare de această criză, ci troica. Aș dori să subliniez aici faptul că atunci când lucrurile au mers prost, statele au avut partea lor de răspundere. 15 luni au trecut până când cineva a decis totuși să ia vreo măsură. Noi putem să discutăm asta până nu mai putem. Dar să spunem lucrurile pe nume. Troica e soluția, nu e problema. Troica a fost cea care a făcut posibile unele soluții. Asta nu înseamnă că, sigur, tot ce propune Troica trebuie să fie acceptat fără, fără niciun comentariu. Și aici ajung la, la întrebarea către domnul comisar. Cum s-a întâmplat că după primele negocieri se vorbea de depuneri de 25.000 de euro. Asta e contrar regulilor europene și a distrus întregerea, încrederea deponenților peste tot în Europa. Și apoi, domnule Rasmussen, nu e adevărat, după cum întreba și colegul de la Liberali, Banca Centrală Europeană a oferit credite ieftine pentru o perioadă prea lungă de timp. Nu știu care sunt cifrele exacte, dar cam 4,5 miliarde împrumuturi hazardate s-au acordat în Cipru din cauza banilor ieftini. Și ultima întrebare. În Cipru un sector bancar gigantic, în Irlanda unul și mai mare. Irlanda e pe calea cea bună și a redus sectorul bancar În Luxemburg, de asemenea, avem un sector bancar gigantic în comparație cu PIB-ul țării. Și atunci, în ce condiții considerăm că riscul e prea mare? Dacă sectorul, care ar fi proporția de depășire a PIB-ului? Mai multe întrebări, eventual le putem condensa. Domnule Ren, dumneavoastră a fost primul interpelat. Vă mulțumesc. Încerc să fiu concis. Chestiunea principală la care vă referiți, domnule Langen, în context mai larg, este aceea că reforma guvernanței economice operate până acum de noi împreună și pe care o continuăm împreună se concentrează pe prevenirea acestor dezechilibre economice care se află la originea crizei din Cipru. E mai bine să previi decât să rezolvi, decât să corectezi. Asta am învățat o pe pielea noastră. Cred că o guvernanță economică sporită în viitor va ajuta zona euro să evite repetarea unor astfel de dezechilibre nesustenabile de ordin macroeconomic. În ceea ce privește întrebarea referitoare la procesul decizional din sânul grupului euro, primul pachet modificat și ajustat cu a doua decizie ulterior după cum am spus, din mai multe motive a fost foarte greu să se ajungă la un acord privind programul pentru Cipru. A fost câteva runde de discuții între Troica și Cipru, consultări continue cu statele membre, au continuat pe parcursul întregului proces de negociere. Știți că acestea decid în materie de uh, mecanismul european de stabilitate și ele stabilesc criteriile și parametrii fundamentale ai programului, cum ar fi finanțarea. În acest context, trebuie să vă spun că lipsa de fermitate, întârzierile, constrângerile puternice de ordin financiar au limitat în mod sever opțiunile disponibile în etapele finale ale procesului de negociere statele din zona euro erau gata să angajeze un sprijin de până la 10 miliarde. Asta a impus ca Ciprul să mobilizeze la rândul său resurse interne substanțiale printr-o asistență parțială. În cele din urmă, dacă nu s-ar fi ajuns la un acord, situația ar fi fost mai rea. Toți deponenții din Cipru s-ar fi confruntat cu risc major de a-și pierde banii pentru că nu exista o schemă, un mecanism de garantare a deponenților, a depunerilor. Statul ar fi intrat în încetare de plăți și lucrurile ar fi fost mult mai rele pentru Cipru și pentru toată zona euro. După prima decizie, grupul euro s-a întrunit într-o conferință înaintea votului din Parlamentul Cipriot și în acest context în Troica, cu unanimitate, subliniez acest lucru, s-a decis că o soluție alternativă, fără a se uh, lua bani din depunerile de sub 100.000 de euro, ar fi fost preferabilă în parametrii schițați de grupul euro. Ciprul nu ne-a urmat sfatul. Prin urmare, S-a intervenit rapid din partea grupului euro și din partea autorităților cipriote și știți, așa s-a ajuns la decizia finală care nu mai include la luarea de bani din aceste conturi și garantează integralitatea lor. Domnul Asmussen, în ceea ce privește lichiditățile Luxemburg, mărimea sectorului financiar, în raport cu PIB-ul. Uh, domnule Lange, vă mulțumesc pentru întrebare. Prima parte, asistență de lichidități din partea guvernului cipriot către laiki și alte bănci. Întrebarea dacă băncile au cumpărat prea multe obligațiuni guvernamentale cipriote când deja se confruntau cu probleme serioase. Întrebarea nu e nouă sincer, nu pot să vă răspund, mai ales la a doua parte a ei. Pentru că, după cum am spus, noi nu suntem organism de supraveghere. Nu încă. Deci nu am informații detaliate privind această chestiune. Noi am constatat că băncile erau subcapitalizate, erau excluse de la procedurile monetare normale și toate provizioanele de lichidități ale băncii centrale au fost transferate către asistența de urgență pentru lichidități. Noi ne, ne, ne putem opune ofertei de astfel de asistență cu un vot de două treimi dacă acesta vine împotriva regulamentelor existente. Însă, factorul decizional ultim aici a fost Banca Centrală Cipriotă. Și la întrebarea mai generală, de unde e vulnerabilitatea unui sector bancar. Nu râdeți de mine, trebuie să vă spun că depinde. Nu mărimea este cea care dictează, cel puțin nu doar mărimea, în comparație cu PIB-ul unei țări. O astfel de evaluare ar fi prea simplistă. De exemplu, știm foarte bine că sectorul bancar din Slovenia se confruntă cu dificultăți ea are nevoie de capital suplimentar. Însă sectorul bancar al țării în ansamblu nu reprezintă decât 150% din PIB. În cadrul Maltei, al Irlandei, al Luxemburgului, da, sectorul este supradimensionat în raport cu PIB-ul, dar uh, nicăieri în Uniunea Europeană nu există un sector bancar comparabil cu cel cipriot. Malta, Irlanda, Luxemburg nu se pot compara cu Ciprul din acest punct de vedere. Trebuie să ne uităm la structura activelor și pasivelor din sectorul bancar respectiv. vulnerabilitatea depinde de mai multe lucruri. Există deponenți externi din afara țării. Asta poate fi un semn de vulnerabilitate. În ce valută se depun banii respectivi? În ce monedă se fac împrumuturile? Există un risc de curs valutar. O altă chestiune. Cât de repede se extind, se extinde balanța contabilă a unei bănci. Cât de rapid crește volumul creditărilor. Apoi, riscul este pentru sectorul intern, sectorul bancar intern sau într-o situație mai bună, în cazul Maltei, majoritatea sectorului bancar este deținut de bănci internaționale, de mari bănci internaționale. Acestea își pot proteja mai bine filialele din țările vizate. Deci, încă o dată, trebuie analizate trăsăturile specifice, structura activelor și pasivelor. Nu ne putem uita doar la mărimea sectorului bancar în raport cu PIB-ul. Președinte, după cum vedeți, nu mai avem foarte mult timp. Nu o să mai avem întrebări suplimentare la final. O să încercăm doar să parcurgem lista vorbitorilor care s-au înscris nominal. PP, Gunnar Horkmark. Numai aici? Doamna Creță, doriți să întrebați dumneavoastră sau se întoarce colegul nostru? Thank you very much. Uh, I, so it's here you're sitting. Thank you, man. Excuse Mulțumesc foarte mult și îmi, îmi, îmi cer scuze, a trebuit să ies puțin să mă ocup de alte chestiuni. Însă, în primul rând, aș dori să inform Comisia că în această dimineață am ajuns la un acord între raportorii din umbră privind directiva, privind soluționarea și mecanismul de soluționare o să avem un raport pe 20 mai și în afara limitii de timp aș dori să le mulțumesc colegilor raportori din umbră care au contribuit decisiv la atingerea acestui acord. În ceea ce privește tema de astăzi, doamnă președintă, aș avea două întrebări pentru cei doi oaspeți ai noștri. Prima. ce concluzii desprindem din cazul cipriot. Cum discutăm această amânare a respectării regulilor din pactul de stabilitate? discutăm în termenii de austeritate versus creștere. Și se spune că trebuie să întârziem puțin Uh, punerea în aplicare strictă a regulilor. E o diferență importantă între a amâna atunci când poți ajunge la un rezultat și a amâna atunci când, de fapt, trebuie să iei măsuri. În cazul Ciprului, am văzut ce se întâmplă dacă nu se iau măsuri la timp și dacă nu respectăm regulile. Rezultatele sunt, iată, tragice, cu consecințe severe pentru o țară. Aș dori să întreb pe ambii invitați ce am învățat în legătură cu modul în care Comisia trebuie să se asigure că statele membre respectă regulile din pactul de stabilitate. Domnule comisar, aș dori să vă întreb, atunci când Comisia întârzie punerea în aplicare a termenilor pactului de stabilitate în anumite state membre, sunteți sigur, sunteți convins că după amânare ele trec la acele măsuri care se impun și care au fost folosite ca justificare pentru a obține mâna respectivă. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pe dumneavoastră și pe raportori din umbră, întreaga comisie pentru rezultatul deosebit de important obținut în urma negocierilor. Vă mulțumesc. Această directivă prin recuperarea și soluționarea este o piatră de temelie pentru Uniunea Bancară pe care o avem în vedere în prezent. În ceea ce privește întrebarea noastră referitoare la lecțiile învățate în materie de politici fiscale, e bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Rezultatele sunt cele care contează. Sigur, noi punem accentul pe sustenabilitatea pe termen mediu a finanțelor publice. Tot așa punem accentul pe evaluarea structurală a finanțelor publice. Nu ne uităm doar la țintele nominale. Însă, în același timp, este esențial ca statele membre să asigure că dacă procesul de ajustare fiscală merge mai încet, acesta trebuie să rămână cu toate acestea credibil. Ajustarea politicilor a fost posibilă din două, trei motive. În primul rând, în Europa, statele membre au încredere în această politică fiscală care le permite să ia decizii în condiții dificile. În al doilea rând, Banca Centrală Europeană a intervenit în mod ferm și decisiv pentru a stabiliza piețele. Și în al treilea rând, guvernanța economică a fost întărită. Și asta ne oferă un cadru solid pe termen mediu care ne permite ajustarea politicilor fiscale și pentru a promova reformele structurale. Guvernanța economică consolidată și întregul set de instrumente disponibil în prezent ne permit în prezent să ne asigurăm că statele membre își respectă cu adevărat angajamentele. Noi o să prezentăm o evaluare a măsurilor luate în temeiul unei proceduri la finele acestei luni și o să înaintăm atunci o serie de recomandări specifice pentru statele membre în materie de reforme fiscale și politici financiare va fi plăcerea mea să revin aici. Cred că o să, să vin în fața dumneavoastră la începutul lui iunie și atunci vom putea continua această discuție și atunci vom avea suficient timp pentru această chestiune deosebit de importantă. Domnule comisar, sunteți sigur pe deplin că statele membre, odată ce se întârzie punerea în aplicare, într-adevăr operează acele reforme care au fost folosite pentru a justifica solicitarea de amânare. Ce înseamnă să fii 100% sigur sau convins în viață de ceva. În ceea ce privește statele membre pentru care propunem o amânare a termenului până la când va trebui, vor trebui să-și corecteze deficitele, sperăm și că vor uh, opera acele măsuri structurale care vor stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În multe țări, este esențial să se ia măsuri ferme și decisive pentru a debloca potențialul de creștere și pentru a crea locuri de muncă. E nevoie de asta în prezent în Europa. Prin urmare, este esențial să avem în vedere atât reformele structurale cât și politica fiscală în același context. Asta este intenția noastră. De exemplu, în ceea ce privește Franța, este important, într-adevăr, ca Franța să se angajeze pe calea unor reforme structurale concrete, stimulându-și creșterea economică internă și creând locuri de muncă. Îmi pare rău, intervine președinta șapte minute, aveați cinci și încă Banca Centrală Europeană nu a răspuns încă. Eu plec la și un sfert. Sper că Pablo va mai putea ține niște participanți în sală, însă dacă puneți întrebări complicate, răspunsurile iau mult timp, nu putem respecta cele 5 minute. Mă întorc acum către Banca Centrală Europeană, eh, rugându-vă să răspundeți. Apel la regulament. Doream să reamintesc doar că vorbim aici despre Troica. Și problema calendarului, uh, pactului de stabilitate în Franța nu este o temă pentru Troica. Sunt foarte încântată de răspunsul comisarului Ren și nu înțeleg de ce permiteți astfel de întrebări să fie puse într-o astfel de ședință. Președinte, am uh, încercat fără folos să vă disciplinez. Trecem acum la răspunsul BCE présidente, je mais on... Domnul Gozes, doamna președinte, vorbim despre lecțiile crizei. Îmi pare rău, trebuie să putem pune întrebări referitoare la lecțiile pe care le-am tras din această criză. Intervenție la microfon. Okay, with the permission of the chair. Cu permisiunea doamnei președinte, voi încerca să răspund pe scurt la întrebarea dumneavoastră, domnule Hoekmark. din punctul meu de vedere, și vorbesc aici de țări care sunt în program, cât și despre țări care nu sunt într-un program de ajustare. Dezbaterea uh, austeritate versus creștere este greșită din start, pentru că înseamnă că presupunem că alegem uh, unul dintre elemente. Problema e cum creăm o creștere durabilă într-o societate care îmbătrânește rapid. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de o politică fiscală care să fie aliniată cu nevoia de stabilitate a zonei monedei unice. Și acest lucru nu s-a schimbat nici în Cipru, nici altundeva. E lucrul pe care încercăm să-l consolidăm. Dacă ne uităm pe de-o parte la creștere durabilă, și Oli deja a vorbit despre asta, înseamnă că și consolidarea fiscală este aici, chiar cu prețul unei îndatorări uh, sporite în anumite țări. Există unele țări în care acest nivel este uh, sub pragul uh, permis. Slovani, Slovenia, Slovacia, Estonia, Luxemburg, deci nici într-un caz Franța. Asta înseamnă că avem nevoie de o politică fiscală solidă. Și nu Parlamentul European sau Congresul uh, European stabilește uh, acești indicatori, ci piața. Sacina dificilă și asta revine comisiei lui Oli și colegilor e să folosească flexibilitatea pactului de stabilitate și creștere fără a pierde din vedere faptul că obiectivul e de a nu depăși pragul de 60% din PIB. Și aceasta este o legislație adoptată și aici, în Parlamentul European. Mulțumesc. Trecem acum la Antonin Sanchez Presedo. Ai cuvântul. Mulțumesc. Vă urez bun venit uh, amândurora. Am o întrebare care se referă mai degrabă la viitor și uh, Mă întreb care este durabilitatea programului, care sunt condițiile necesare pentru ca acesta să uh, aducă rezultate. Femeiul a spus că amenințarea cea mai mare pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene este deteriorarea economică. De la începutul crizei, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere mai bună și uh, crearea de uh, locuri de muncă. Statele Unite, datoria publică a crescut, dar asta a permis scăderea datoriei private, ceea ce noi nu am reușit. Așadar, prima mea întrebare. Vom reorienta politica macroeconomică așa încât să aibă succes? Și a doua întrebare. Întreprinderile trebuie să poată primi din nou credite și BCE are o responsabilitate foarte mare, așa încât întreprinderile, în special IMM-urile, să poată căpăta finanțare se poate face ceva pentru țările care primesc ajutor financiar, ca uh, acesta să fie dirijat către IMM-uri și, în al treilea rând, familiile. S-a evitat ca, până acum, ca micii deponenți uh, să aibă de suferit uh, din cauza unui eventual faliment bancar, dar E nevoie ca ajutorul financiar să se îndrepte către solvabilitatea familiilor, special a familiilor celor mai vulnerabile. Thank you. Thank you. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În, din punctul meu de vedere, e foarte uh, importantă întrebarea dumneavoastră referitor la capcana finanțării. Uh, mă refer acum în special la sudul Europei, deoarece istoria economiei nu recunoaște o situație în care creșterea economică să poate fi uh, posibilă fără uh, creșterea datoriei. Știm că suferim de fragmentare financiară în Europa, afaceri similare, dar și familii primesc uh, împrumuturi cu ratele dobânzii mult mai mari în sudul Europei față de uh, alte țări europene. Iată de ce cred că e important ca instituțiile europene prin mandatul lor să încerce să aplaneze această uh, problemă a lichidităților. V-ați referit la Uniunea Europeană în comparație cu Statele Unite ale Americii și cred că există două diferențe în felul în care a fost uh, gestionată criza. În 2007, criza financiară a lovit uh, puternic uh, Statele Unite și în 2008 la fel, în timp ce în Europeană Abia în 2009 am resimțit uh, criza financiară și criza datoriilor, practic, a survenit în 2010. O a doua diferență e că Statele Unite, și trebuie să recunoaștem acest lucru, a acționat foarte rapid și eficace după șocul Lehman Brothers uh, din 2008. Și deja în 2008 și 2009 intervenția uh, Statelor Unite a, avut loc și a permis redresarea economică. Lecția pentru Europa, din punctul meu de vedere, e că trebuie să intervenim uh, din punct de vedere financiar rapid prin recapitalizarea sistemului bancar fie printr-o uniune bancară, rezolvând astfel problema lichidităților cu care ne confruntăm astăzi, în special în sudul Europei. Mulțumesc, domnule Asmussen. Pe scurt, vă rog. Două aspecte doar. Odată, cum putem restabili uh, creditarea? Și e important ce ați spus la sfârșit atunci când făceați comparația cu Statele Unite. Uh, Statele Unite au fost mult mai rapide în a face curățenie în balanțele comerciale ale băncilor și în felul în care a recapitalizat băncile. Într-un anume sens, Europa e în urmă. Și până nu vom fi uh, recăpătat încrederea în balanțele comerciale, nici creditarea nu va reveni la nivelul pe care ne-l dorim. Iată de ce, în termeni concreți, În propunerile legislative pentru mecanismul unic de supraveghere există și o clauză de uh, evaluare a uh, titlurilor de valoare. E nevoie să uh, facem curățenie, ca să spunem așa, și în Europa, la nivelul uh, situației băncilor. În ce privește IMM-urile, așa cum spuneați, uh, Există zone ale Europei unde în mod clar există probleme și la BCE studiem, analizăm cu mare atenție ce am putea face prin mandatul nostru pentru a acorda mână de ajutor. E vorba în special de uh, injecția de lichidități pentru bănci și problema noastră este că lucrăm cu uh, niște medii. Fie lipsește capitalul și crește riscul pentru creditare. Poate că alte instituții, cum ar fi Bunăoară Banca Europeană de Investiții, să intervină în acest sector, dar încercăm și noi la rândul nostru să ne ocupăm de această problemă fundamentală în multe țări din zona euro. Mulțumim. În numele PP, Doamna Rodicrața. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θεσμικά. Mulțumesc. Mă adresez acum ambelor instituții și întrebarea mea se referă la cele spuse anterior. Lichiditățile, capacitatea băncilor de a ajuta economia reală. Deocamdată constatăm că recesiunea lovește în aceste instituții bancare și adesea ne dăm seama că nu am avut o um, viziune de perspectivă și că nu am fost conștienți de slăbiciunile sistemului în Cipru, cel puțin. Revenind la situația băncilor și legătura acestora cu obligațiile lor um, vis-a-vis um, -vis de acordul um, Basel II. Se pare că ar fi nevoie de 3,3 miliarde de euro drept capital pentru a absorbi pagubele uh, cauzate uh, de eventualele salvări ale unor bănci. Nu știu dacă aveți niște evaluări, nu știu cum analizați dumneavoastră aceste date și, în al doilea rând, credeți oare că băncile noastre sunt în măsură să răspundă exigențele acordului Basel 3. Nu vă temeți că va apărea o escaladare a situației care ar determina băncile să um, sufere și că acestea nu vor putea răspunde nevoilor pieței? I think uh, the larger part of this question. Cred că bună măsură domnul Asmussen poate răspunde la această întrebare. Eu aș dori să mă refer la nevoia de a asigura lichidități pentru economia reală. Și aș folosi această ocazie pentru a sublinia importanța restructurării și recapitalizării băncilor în programul pentru Grecia. Acest lucru este esențial, așa încât creditele să circule și uh, creditarea către economia reală să se redreseze. Și există o legătură și cu Ciprul aici, pentru că, așa cum știți, uh, filialele grecești ale băncilor cipriote au suferit vânzările au dus la o scădere a uh, vânzărilor și, practic, s-a limitat contagiunea între Cipru și Grecia. În al doilea rând, dată fiind situația din Cipru, deponenții greci, uh, lumea s-a temut că deponenții greci își va muta banii altundeva. Și astfel, uh, băncile cipriote și-au vândut filialele grecești pentru că acest lucru a costat mai puțin decât uh, să se confunde cu o panică bancară. În al treilea rând, dificultăți atât de grave uh, ale filialelor grecești ar fi putut pune sub semnul întrebării restaurarea încrederii în sectorul bancar grec de data aceasta, care acum, după un declin de trei ani, începe să recâștige teren. Așa încât uh, Troica de la bun început a încurajat atât partea greacă cât și cea cipriotă să negocieze vânzarea acestor filiale. S-au angajat negocieri bilaterale, unde uh, Troica a funcționat doar ca mediator. Iar la finele lui martie s-a semnat și contractul de vânzare. Vă mulțumim. Domnul Asmussen. Thank you. Mulțumesc. Domnule Crața, începește prima noastră întrebare. Nu sunt sigur la ce studiu vă referiți uh, unde se menționează acești 3,3 miliarde de euro. Deci, dacă ați putea să clarificați această chestiune și uh, eventual după aceea v-aș da un răspuns după această audiere. Vă mulțumesc. În al doilea rând, în ce privește Basel 3, regulile Basel 3, uh, suntem foarte convinși că Basel III este nucleul reformei eh, bancare și are legătură cu încrederea în soliditatea bilanțurilor băncilor. Deci este nevoie de un capital mai bun, de o calitate mai bună. Și dacă am înțeles corect întrebarea noastră, era nu cumva li s-a cerut băncilor prea mult, li se cere băncilor prea mult. Cred că din date se poate vedea că de la sfârșitul lui 2008 și până la sfârșitul anului trecut, uh, uh, capitalul așa numit uh, Tier 1 de nivel 1 în bănci a crescut foarte mult, dar ce vedem în același timp este că rezervele de capital sunt foarte inegal distribuite între băncile europene și asta ridică întrebări din partea investitorilor și ar putea să împiedice uh, restartul uh, sau reînceperea creditării. Deci trebuie să avem un echilibru foarte bun și cred că l-am realizat. Trebuie să avem cerințe de capital mai mari pentru stabilitate financiară, dar în același timp uh, băncile să Poate face ceea ce este treaba lor principală, să ofere bani economiei. E un echilibru greu de realizat, dar cred că Basel 3, în special cu ultimele amendamente pe care le-am văzut la cerințele de capital și la împrumuturile pentru IMM-uri, va reuși să rezolve acest echilibru. Și o să vă dau un răspuns la prima întrebare. Mulțumesc, domnule Amundsen. Mai avem două întrebări, domnul uh, Simon și eu însumi propun să punem întrebările în același timp și după aceea să le răspundeți împreună. Și deci, vă rog, domnule Simon. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Ren, domnule Asmussen, vă sunt foarte recunoscător pentru că ați vorbit despre nevoia esențială de a uh, finaliza Uniunea Bancară în viitor. Un lucru m-a deranjat ca raportor pentru uh, garantarea depozitelor vorbeați despre rezoluția, legislația privind rezoluția băncilor. Uniunea bancară constă în trei părți. Una dintre ele este siguranța depozitelor. Nu vreau să intru în ideea unui fond de garantare a depozitelor, dar cred că Comisia a făcut o propunere despre asta și dacă vorbim despre sumele care trebuie puse într-un astfel de fond și dat fiind timpul calendarul în care acesta ar trebui să fie construit, Comisia și Parlamentul nu văd nicio divergență. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă în ce privește conținutul și draftul Comisiei a fost modificat în prima lectură de Parlament și cam 88% a fost votat pentru, a fost acceptat, dar Consiliul a blocat această, acest document Uh, pe diverse motive, spunând cât de stabil ar putea să fie un astfel de fond, câți bani ar trebui să intre în el, ce structură ar trebui să aibă. Cred că dacă Troica spune că Uniunea Bancară pentru viitor e o perspectivă clară, trebuie să spunem uh, uh, foarte clar Consiliului care vor fi sumele care trebuie puse în acest fond că acest fond trebuie să fie construit de la nivel național și să vorbim despre viteza cu care să fie construit. mulțumesc, domnule Simon. Întrebarea mea e pentru domnul Asmussen. Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie să existe o autoritate unică de supraveghere și un mecanism unic de rezoluție. Și că trebuie să lucrăm uh, pentru consolidarea fiscală și pentru reforme. Dar atâta timp cât piețele financiare rămân fragmentate, toate lucrurile astea nu să aibă niciun fel de efect pentru IMM-uri sau pentru familii care au nevoie de credit. Ați vorbit despre încredere, domnule Rasmussen, și sunt de acord cu noastră, dar trebuie să înțelegem că ce s-a întâmplat în Cipru e rău, foarte rău pentru încredere. Afectează foarte rău încrederea și face uh, uh, relansarea economică și mai dificilă, mai ales a economiei reale. Uh, rate de dobândă mai mici sunt o veste bună, dar nu știu care vor fi efectele asupra economiei reale, tocmai pentru că piața este atât de fragmentată, piața financiară este atât de fragmentată, după cum spuneam. Cred că ce s-a întâmplat în Cipru Uh, face ca piața să fie și mai fragmentată. Are Banca Centrală Europeană vreun plan specific să întoarcă acest efect și să facă în așa fel încât creditarea pentru IMM-uri să se rea? Și dacă toți sunteți aici, vă rog să comentați uh, un, un reportaj din presa germană de astăzi care spune uh, care e situația uh, împrumuturilor care sunt mult mai dificil de luat în țările din uh, sudul Europei. Deci vă rog puteți să comentați această situație. Thank you. I think, uh, again, the large part of your question... Domnul Oliven, mulțumesc că au fost două întrebări care erau pentru BCE și probabil colegul meu va răspunde la ele. În ce privește comentariul făcut de domnul Simon sunt de acord cu noastră că trebuie să uh, mergem mai departe cu acest concept de Uniune Bancară și să încheiem, să realizăm Uniunea Bancară și cred că și noi și bce suntem uh, pe aceeași poziție. Și de asemenea, cred că și Parlamentul are o poziție similară. Colegul meu, domnul Barnier, lucrează pe directiva mecanismului unic de rezoluție și vom uh, face o propunere înainte de vacanța de vară. Apoi, mai târziu, după o pregătire profundă, vom face o propunere privind o schemă de unică de garantare a depozitelor. Asta, sigur, e un proiect mai degrabă pentru viitor decât pentru astăzi, dar e parte din Uh, Uniunea Bancară totuși, pentru că dacă putem învăța o altă lecție de la Statele Unite, este că legislația din 1934 privind garantarea depozitelor federale a fost crucială pentru garantarea depozitelor și pentru evitarea crizelor bancare și de asemenea avem nevoie de o bancă centrală care să fie împrumutător de ultimă instanță pentru a evita o criză financiară. În ce privește comentariile făcute de președinte, Cred că sunt mai degrabă direcționate către domnul Asmussen. Vreau doar să spun că, pentru că e ultima mea intervenție, că e într-adevăr foarte important să avem tip de schimburi deschise de uh, opinii și să învățăm împreună din lecțiile uh, acestor situații, mai ales în ce privește îmbunătățirea guvernanței economice a zonei euro. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule Amusen, aveți cuvântul. Mulțumesc. Începește întrebarea domnului Simon. Uh, am, am, știu care este dezbaterea pe care o, are, o strânește propunerea Comisiei, propunerea care e pe masa de discuții de multă vreme, ca să spun așa. Am uh, asistat la multe dezbateri din uh, Consiliu și cred că trebuie să, uh, fim, să, să dăm o dovadă de susținere, pentru că dacă acest, acest element, această schemă de garantare trebuie finalizată, și cum spunea Oli Ren, e vorba de un plan pe termen lung de a avea o schemă de garantare pe, uh, unică, asta face parte din banca din uh, Uniunea Bancară. Și sigur, noi, Banca, Europeană, Banca Centrală Europeană, dorim uh, să ne asigurăm că un astfel de element este prezent, e elementul cu cel mai lung orizont de timp, dar să nu uităm că face parte și el din Uniunea Bancară. În ce privește întrebarea președintelui, întrebările președintelui? E adevărat că Uh, piețele financiare încă sunt fragmentate în zona euro și sigur asta uh, împiedică, afectează transmis, transmisia politicilor noastre monetare, mai ales prin rata de dobândă standard, dar de asemenea putem vedea că de vara, de, din vara anului trecut această fragmentare uh, s-a mai redus un pic. E încă existentă, e o problemă care ne preocupă, dar o serie de acțiuni întreprinse de statele membre, de BCE, de Comisia Europeană, a făcut posibilă reducerea oarecum a acestei uh, fragmentări și se poate măsura acest lucru în uh, faimoasele ținte de echilibru, documentul, al doilea document de ținte de echilibru, care măsoară fragmentarea piețelor financiare și mai ales uh, lipsa de funcționalitate a piețelor interbancare în părți ale zonei euro. Și dacă ne uităm unde se, care e situația acum și cum era anul trecut în august, vedem că e o scădere de 20%. Sigur, încă suntem departe de o situație normală, dar am văzut că s-au făcut niște îmbunătățiri. Și sunt anumite lucruri pe care le putem face ca să rezolvăm fragmentarea, dar majoritatea uh, acțiunilor țin de guverne. Cum poți să refaci uh, încrederea pe care consumatorii, investitorii o au în soliditatea bilanțelor bancare? Însă, printre multele măsuri non-standard pe care BCE le-a folosit în ultimii doi ani, începând de la alocare pe termen fix uh, și până la OMT, instrumentul cel mai cunoscut pe care l-am folosit. Acestea sunt măsuri non-standard menite tocmai să ajungă în zone din Uniunea Europeană unde transmisia monetară este împiedicată de fragmentare. Deci dezvoltarea unor noi set de instrumente, unele foarte disputate, dar cred că au fost instrumente corecte și a a fost corect, cred, să avem o politică monetară care să ajungă la gospodării și la IMM-uri în aceste situații de fragmentare. Și uh, v-ați referit la un articol din această dimineață, cred că cel din, uh, revist, din ziarul Die Welt, e, face parte din uh, activitatea continuă pe care o avem. Încercăm să vedem ce putem face ca să stimulăm uh, împrumuturile pentru IMM-uri, creditarea IMM-urilor și sigur privim uh, cu mintea deschisă la orice măsură pe care am putea o lua pentru ca piața pentru uh, uh, valori imobiliare să fie revizu, re, refăcută în Europa, pentru că aceste valori mobiliare garantate cu active Uh, fac parte și sunt foarte importante pentru reluarea creditării pentru IMM-uri. Președinte, mulțumesc foarte mult domnului comisar Ren și domnului uh, Asmussen. Ne aflăm la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc interpreților pentru că au uh, stat mai mult. Ultima ședință, următoarea ședință va fi pe 20 mai la Strasburg. Mulțumesc foarte mult. E sfârșitul ședinței. Mulțumesc.